So, dear colleagues, six past nine. Start. Dragi colegi, este 9 și 6 minute. Începem cu punctul 10, primul punct de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă cu privire la uh, asistență administrativă și cooperare în domeniul VAMAL. Avem așadar această abordare a Uniunii Europene cu privire la începerea unor noi relații cu Noua Zeelandă. Dario Caspari este raportorul pe acest dosar și dau cuvântul. Mulțumesc pentru că ai început în engleză, am să continu și eu în engleză. În octombrie anul acesta, Parlamentul European a emis o recomandare pentru demararea negocierilor pe marginea unui acord de liber schimb cu Noua Zeelandă, menit să asigure un uh, text echilibrat, cuprinzător, aprofundat pentru punerea în aplicare a relațiilor de, pentru o continuare a relațiilor actuale de investiții dintre cele două părți. 8,1 miliarde de euro fiind suma uh, tranzacțiilor totale dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă anul trecut. Ambii parteneri au convenit asupra creării unui mediu vamal mai sigur, semnând un acord între cele două părți cu privire la cooperare și la asistența administrativă reciprocă în uh, chestiuni vamale, acord semnat în iulie anul acesta, ceea ce va duce la o profundare a relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Uniunea Europeană a încheiat peste 75 de acorduri cu privire la asistență administrativă și cooperare în materie vamală cu Corea de Sud, cu uh, China, Japonia și altele asemenea. Era momentul să se încheie un astfel de acord și cu un partener fiabil și apropiat cum este Noua Zeelandă. Problemele rămase pendinte se leagă de crearea unui mediu pentru schimburi uh, mai libere, pentru schimburi de informații între autoritățile vamale, ajutându-le să folosească, eficiența, să folosească mai eficient instrumentele existente și să folosească noi instrumente de colaborare. De asemenea, crearea unui nivel de colaborare uh, cu condiții echitabile de ambele părți prin instrumente legislative pentru a-i ajuta pe oameni să uh, împiedice uh, ajungerea, pătrunderea pe piața europeană a unor produse dăunătoare sau ilegale. Se dorește o aprofundare a relațiilor cu Noua Zeelandă, inclusiv prin intermediul uh, colaborării dintre autoritățile vamale. Lenchen. Mulțumesc. Într-adevăr, uh, măsura aceasta ar trebui să fie sprijinită. Ce zic socialiștii? Carolina, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dosarul acesta a rămas mult timp blocat la Consiliu și mă bucur, iată, că avem în, într-un final ocazia să, să-l discutăm și să-l votăm. Acest acord ar trebui să ajute la colaborarea între Uniunea Europeană și uh, Noua Zeelandă. Uh, cooperarea în domeniul vamal. Dar acest acord ar trebui în primul și în primul rând să, dov- să fie dovada dorinței Uniunii Europene de a avea o colaborare mai strânsă cu uh, Noua Zeelandă, care este un uh, partener solid al Uniunii Europene, așa cum uh, până la urmă dovedește acordul de liber schimb. Acest acord uh, vizează domeniul uh, vamal, îmbunătățirea procedurilor vamale și crearea unei baze legale pentru un cadru de cooperare care urmărește următoarele obiective. În primul și în primul rând, simplificarea comerțului legal, asigurarea lanțului de aprovizionare, și uh, protejarea până la urmă a consumatorilor de ambele părți uh, ale acordului. După aceea mai există doreanța de îmbunătățire a dispozițiilor legale, dar și de îmbunătățirea schimbului de informații, pentru că uh, acestea joacă rol, un rol esențial și în cazul uh, anchetelor și uh, anchetelor menite a descoperi eventualele încălcări ale dispozițiilor legale. Protecția cetățenilor, de asemenea, este importantă și, de asemenea, protecția drepturilor uh, de proprietate intelectuală. Prin acest acord trebuie să fie sprijinite, de asemenea, uh, crearea, evaluarea, modernizarea procedurilor vamale. Uh, aceste proceduri uh, vamale ar trebui să fie îmbunătățite prin intermediul schimbului de informații, bineînțeles. Mai, mai există și posibilitatea schimbului de informații între diferiții funcționari uh, care vor putea discuta procedurile și cazurile cu care s-au confruntat. În acest context, aș vrea ca Parlamentul European să își dea acordul. De fapt, uh, asta ni se cere. Nu există niciun motiv pentru a vota împotriva acestui acord, cu atât mai mult cu cât acordul acesta este esențial uh, pentru a uh, simplifica comerțul cu mărfuri cu Noua Zeelandă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna McClarkin, în numele ECR. Good morning, Chairman. Bună dimineața, domnule președinte. Am sosit tocmai la timp și am să vorbesc în numele colegului meu, raportor din partea ECR cu privire la dosarul uh, Noua Zeelandă, care nu poate fi prezent astăzi. ECR salută acest acord. Uniunea Europeană trebuie să așeze pe lista principalelor sale priorități uh, acest acord într-un moment uh, în care s-a ajuns la, un asemenea, la o asemenea etapă avansată a negocierilor, uh, dezacordul ar fi total nepotrivit. El abordează libera circulație, problema liberei circulații a bunurilor și a posibilelor încălcări ale dispozițiilor cu privire la traficul de bunuri ilegale. Se dorește uh, să se pună accentul pe certificatele tehnice și pe respectarea standardelor veterinare. Toate aceste elemente reprezintă o platformă puternică pe care se poate construi o relație comercială puternică, solidă și Sperăm ca acest dosar să fie aprobat, să se aduc, fie dus la bun sfârșit cât mai rapid. Mulțumesc, ca de obicei, uh, scurt și la obiect. Domnul... Vielleicht kann ich sogar noch... Buchner în numele, Buchner în numele uh, versilor. Voi fi chiar mai uh, succint de atât. Acordul cu siguranță este un lucru bun pe care nu-l putem decât sprijini, dar aș avea și un comentariu scurt momentul în care călătorim spre Noua Zeelandă, primul lucru pe care îl observăm acolo este faptul că, în mod ciudat, trebuie să răspunzi la întrebări legate de bunurile pe care le ai asupra ta, bunuri care ar putea avea un impact asupra sănătății animale. Mie mi s-a, pe, pe mine m-au întrebat dacă am papucii curați a fost de-a dreptul amuzat, amuzant, dar până la urmă îmi dau seama că întrebările acestea sunt logice. În Noua Zeelandă există o faună și o floră speciale uh, pe care orice fel de uh, specii care nu sunt endemice le-ar putea pune în uh, pericol. Și tocmai de aceea, iată, măsurile acestea uneori uh, ciudate sau amuzante din perspectiva europeană, dar măsuri care sunt cât se poate de logice și raționale și uh, măsuri care nu ar trebui să fie limitate în contextul uh, comerțului liber. Vă mulțumesc, nu mai există alți uh, vorbitori. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Grave de la DG Taxe, șef de unitate. Poate uh, ne dați niște exemple practice. Și eu am fost în, uh, în misiune în Noua Zeelandă și uh, cu excepția unor măsuri speciale ca și cea care a fost menționată de domnul Buchner, mi-am dat seama că până la urmă procedurile sunt similare și atunci nu înțeleg de ce se vorbește despre asistență tehnică. Din punctul meu de vedere, competențele administrative ale Noii Zeelande sunt foarte evoluate și avansate. Domnule Grave, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor membrii a acestui, a acestei comisii, voi avea o intervenție subcintă, fiindcă dumneavoastră ați prezentat deja un prim rezumat al uh, majorității conținutului și al avantajelor așteptate de pe urma acestui nou acord cu Noua Zeelandă. După cum ați arătat, Noua Zeelandă este un partener corect și nu putem avea decât avantajul de pe urma dezvoltării colaborării cu această țară terță. Acordul acesta își propune să îmbunătățească colaborarea bilaterală. Dar trebuie să știți că Noua Zeelandă este un actor bine cunoscut, respectat și de încredere în domeniul vamal pe plan internațional, de exemplu în ce privește organizarea, VAM, organizația uh, internațională a vămilor, unde avem un, uh, uh o colaborare, un parteneriat care depășește stricta colaborare pe teme vamale cu respectiva țară. ținând seama de calitatea și capacitatea administrației vamale neozelandeze, o administrație foarte eficientă și înalt calificată, poate și în urma influenței britanice și a, a tradițiilor britanice din această țară, măsurile sanitare și fitosanitare din domeniul vamal sunt foarte evoluate. Și este limpede că tot ce putem face pentru a colabora mai aprofundat în ce privește importul-exportul de bunuri ne poate ajuta pentru a asigura și securitatea, combaterea terorismului, de exemplu, dar și pentru a garanta siguranța produselor. Produselor pe care se concentrează de regulă administrațiile vamale din întreaga lume. Pentru că nu avem decât de câștigat de pe urma colaborării cu o țară atât de experimentată în materie vamală cum este Noua Zeelandă. Dar problema paradisurilor fiscale și a evaziunii fiscale nu sunt uh, tratate aici. Sau mă înșel. Chair, that's another matter. Uh, we are not uh, here. Domnule președinte, aceasta este o altă problemă. Nu vorbim aici de domeniul problemelor fiscale, ci de domeniul problemelor vamale. De aceea nu pot să-mi exprim eu un punct de vedere în materie fiscală acum. Hai. Dar ar fi fost interesant să aflăm mai multe despre subiectul acesta. Daniel, ai uh, comentarii? Vreau să le mulțumesc colegilor pentru comentariile lor, vreau să mulțumesc și comisiei. Vom analiza acordul în cadrul comisiei și ar fi frumos să aflăm și noi comentarii din partea colegilor sau din afară pentru a îmbunătăți textul. Aștept cu nerăbdare următoarele săptămâni. Și eu le aștept cu nerăbdare, spune domnul președinte. Proiectul de raport va fi discutat în ianuarie și probabil că vom vota raportul pe 20 februarie. Mulțumesc mult pentru dezbatere și acestea fiind spuse, trecem la punctul 11 de, de pe ordinea de zi. Altă temă foarte interesantă și anume reforma resurselor proprii ale Uniunii Europene. chiar astăzi, dată fiind, dat fiind viitorul fondurilor structurale, deci uh, uh, chiar astăzi ne dăm seama cât de relevantă este tema și tocmai de aceea, iată, venim cu un aviz pentru Comisia de Control Bugetar. Raportorul nostru pentru aviz este domnul uh, Van de Camp, dar din păcate domnia sa trebuie să participe astăzi la ședința TRAN și prin urmare l-a rugat pe coordonatorul PPS să ne spună poziția sa, sau pe coordonatoarea, și tocmai de aceea îi dau cuvântul lui Godelive. Vă mulțumesc, domnule președinte. Probabil că aveți în fața ochilor proiectul de raport. Iar eu voi citi cele șase puncte care sunt uh, importante pentru raportor și voi face asta în engleză. Mai întâi, președintele Parlamentului European a pus accentul pe provocările care stau înainte în dosarul menționat în viitor. În al doilea rând, actuala dezbatere cu privire la recursul propriu a determinat Comisia pentru Buget să creeze un raport din proprie inițiativă cu privire la reformarea sistemului european privind resursele proprii, pe marginea căruia își va da uh, părerea și uh, INTA. Există puncte alocate de interes general și care se leagă în mai mare măsură de domeniul de activitate al comisiei noastre. În ce privește reforma resurselor proprii, aceasta trebuie să ducă la o simplificare a sistemului actual și să sporească economiile din statele membre fără a spori în aceeași măsură și povara administrativă de pe umerii cetățenilor. Contribuțiile internaționale bazate pe VNB și uh, PIB trebuie analizate, iar taxele vamale cu privire la bunurile și serviciile tranzacționate trebuie de asemenea explorate. Mai specific, raportorul notează că importurile din afara Uniunii Europene și taxele pentru zahăr trebuie să contribuie la bugetul Uniunii Europene. Sistemul vamal al Uniunii Europene trebuie optimizat iar uh, instrumentele de apărare comercială nu trebuie folosite ca o sursă de noi uh, resurse proprii. Raportorul analizează acest lucru, va, împreună cu, va analiza acest lucru împreună cu colegii din această comisie, în speranța că se va ajunge la un consens în uh, lunile ce vin. Und, uh, damit gebe ich den... Mulțumesc. Uh, acum le dăm cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Schuster este primul de la Socialiști și Democrații. Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului pentru tot, ce, tot efortul depus pe marginea raportului și cred că pe multe puncte vom ajunge la un omitor comun. Cred că până la urmă cu toții ne dăm seama că avem nevoie de o reformă a acestui sistem și asta din trei motive. În primul și în primul rând, nevoia de finanțare a UE crește, apar noi responsabilități uh, Uh, care trebuie să se reflecte și pe partea de venituri a Uniunii Europene. Sunt unele cheltuieli care au de-a face direct sau uh, uh sunt apropiate de politica comercială, spre exemplu uh, fondurile de investiții pentru Africa și alte teme care sunt în discuție în momentul de față. În al doilea rând, să nu uităm că Brexitul va reduce uh, Până la urmă, baza de venituri ale Uniunii Europene, asta va cauza noi provocări și, prin urmare, după cum s-a spus deja, trebuie să ne așteptăm uh, sau uh, uh, trebuie să ne așteptăm la o scădere a taxelor vamale percepute de către Uniunea Europeană. Asta va fi cu siguranță un efect al Brexitului. ului deci, tocmai de aceea, sistemul acesta trebuie reformat. Foarte interesante în acest sens sunt, uh, până la urmă, recomandările grupului de exper- experți recomandări uh, care visează, vizează crearea de taxe acolo unde um, acțiunea comună europeană are o valoare adăugată uh, și în special în acele domenii în care um, Uniunea Vamală n-ar avea decât de câștigat de pe urma unei cooperări mai strânse, spre exemplu, uh, coordonarea mai strânsă în domeniul fiscal, în domeniul uh, taxelor, impozitelor, etc. Despre asta vom vorbi noi. După aceea, încă un element care poate merge mai departe decât poziția raportorului. Uh, uh, este reprezentat de eliminarea unor rabaturi, asta pentru a simplifica sistemul. Deci noi suntem de părere că unele rabaturi trebuie să fie eliminate și în plus, ne dorim ca toate deciziile legate de taxele vamale care au fost luate în trecut uh, să fie de-a dreptul puse în aplicare pentru a reuși să combatem cu, uh, într-o manieră eficientă evaziunea fiscală și eludarea uh, achitării taxelor și impozitelor. Acestea fiind spuse, cred că vom veni cu un aviz de calitate. Vă mulțumim, domnul Buchner, în numele verzilor. Vă mulțumesc și noi suntem în mare de acord cu poziția raportorului, însă am un comentariu. La punctul 4 se spune că prin uh, taxe sau taxele ar trebui să reflecte și pericolul uh, anumitor tranzacții pentru mediul înconjurător. Iată un, uh, o idee pe care am propus-o cu mult timp în urmă. Asta pentru că sistemul de certificate în vigoare în momentul de față poate fi completat de stabilirea unor taxe pentru importul de energie, spre exemplu. 400 de miliarde de euro sunt uh, cheltuite anual de către Uniunea Europeană pentru importul de combustibili. Dacă ne gândim la efectele asupra mediului înconjurător a genului acestuia de importuri, ne dăm seama că niște taxe sunt absolut uh, necesare. Și aici nu sunt de acord cu uh, raportorul. Eu mi-aș dori ca taxele acestea să nu intră pur și simplu în bugetul Uniunii Europene, ci să intre în acele categorii de buget care vizează protejarea mediului înconjurător. Mulțumesc. Urmează acum Comisia, Luca De Carli de la DG Trade, dar vreau și eu să o adresez o întrebare pe tema punctului 4. De mult uh, timp am discutat posibilitatea impunerii unor taxe vamale uh, în funcție de emisii pentru importuri. Aș vrea să întreb Comisia care sunt posibilitățile pe care le întrevede ea în contextul uh, normelor OMC. Ce marjă de manevră avem? Sau ce putem sau ce nu putem face. Niște detalii uh, sau niște informații mai precise în acest sens uh, din partea Comisiei ar fi utile. Bineînțeles, aceste măsuri ale noastre trebuie să protejeze până la urmă concurența echitabilă. După aceea, la punctul 6, instrumentele de apărare comerciale sunt considerate a fi o sursă de venituri, chiar dacă nu o sursă, o resursă stabilă. Vreau să vă întreb la cât se ridică această resursă? Există fluctuații sau ce se întâmplă cu aceste instrumente de apărare comerciale? Și acestea fiind spuse, dau cuvântul Comisiei. Thank you very much, Chair. First... Mulțumesc, domnule președinte. Documentul de reflecție al Comisiei cu privire la CFM este încă în această etapă de reflexie și încă îl pregătim și pe partea de cheltuieli și pe partea de venituri, așa încât puteți să ne transmiteți observațiile dumneavoastră constructive. Ne-ați uh, adresat întrebări destul de complexe, așa că voi încerca să vă răspund pe măsură. După cum vedeți, la paragraful 4 se vorbește de examinarea posibilității, o problemă foarte complexă, E o chestiune unde va trebui să ajustăm granița cu taxa pe carbon. Trebuie să vedem cum vom ajusta actualul sistem ETS, eventualitatea unei, uh, unui nou sistem uh, ETS uh, fiind avut în vedere. Dacă ne uităm la actualul sistem ETS, CJUE a arătat că această taxă nu a fost concepută ca o taxă propriu-zisă, ci o posibilitate de a achiziționa credite. Dacă, de exemplu, ești în sectorul manufacturier, creditele acestea sunt gratuite, dar nu e vorba de un impozit ca atare. Deci e foarte greu să se egalizeze această taxă la frontieră pentru produsele din import. Noi impunem TVA producției interne și importurilor. Dar în cazul ITS nu mai este limpede ce reprezintă taxa internă și care ar fi echivalentul care ar trebui așadar impus produselor din import. Discuția mai degrabă teoretică. Și la OMC cred că am convenit cu toții că se poate face o distinție între modul în care se poate produce un uh, un bun, fie în interiorul sau în afara Uniunii Europene, în funcție de legislație. De exemplu, directiva privind energiile regenerabile face o distinție între criteriile de durabilitate ale carburanților și în același timp avem un sistem în care încercăm să uh, identificăm care este amprenta de carbon a unui bun uh, prin uh, toate sursele de energie folosite și așa mai departe. Și asta presupune pentru administrație și partea de contabilitate provocări foarte mari. Este vorba așadar de probleme deosebit de dificile și deci trebuie să recunoașteți eforturile care sunt făcute la nivelul OMC în acest sens. În ce privește resursele proprii, există o decizie care spune că toate veniturile generate din decizii de politică comercială pot să genereze resurse proprii. Deci nu e vorba de un singur instrument de apărare comercială, ci e vorba de toate instrumentele acestea. Din punctul meu de vedere, TDI afectează importurile cu 1-2% în mai mare măsură decât veniturile care provin de pe urma TDI, care sunt de 1-2% de asemenea. Nivelul veniturilor uh, de pe urma aplicării taxelor vamale la produsele din import este de 15-20% din, întregile, din întregul volum al resurselor din Uniunea Europeană, deci este destul de constant. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci avem un dialog tripartit cu privire la modernizarea instrumentelor de apărare comercială astăzi. Iată că vom avea o situație mai bună a resurselor proprii. Joachim, Uh, aceste instrumente de apărare comercială, în, care, în cazul în care sunt folosite, duc la scăderea veniturilor. Asta ca să vă anunț. Apropo, calendarul este în continuare valabil, deci în mai ne putem aștepta la o nouă propunere de CFM? Da. Înțeleg că termenul ar fi undeva în primăvară, dar cred că luna este mai degrabă mai decât martie. Bun. Godelive, vrei să intervii? Da. Mulțumesc. Bineînțeles, dosarul acesta implică un aspect tehnic, și anume această propunere a Comisiei cu privire la resursele uh, proprii, dar din punctul nostru de vedere aș zice că problema psihologică este mai, sau aspectul psihologic este mai important. Avem încredere în Comisia Europeană, care devine un fel de personificare a Uniunii Europene, să vină cu, să stabilească un sistem de, de taxe pentru toate statele membre. Eu cred că ar fi greu să promovăm ideea aceasta în rândul cetățenilor europeni. Și tocmai de aceea, iată, uh, aș recomanda Comisiei să-și perfecționeze campania de PR pentru ca mesajul acesta să fie într-adevăr bine trimis în rândul cetățenilor. Da, într-adevăr, problema taxelor și impozitelor va fi o problemă pentru, o problemă mare, o problemă sensibilă pentru statele membre. Cu siguranță discuția va fi una una foarte intensă. Uh, Uh, și tocmai de aceea eu zic că de fiecare dată trebuie să le spunem oamenilor că uh, fondurile proprii ale Uniunii Europene sunt folosite până la urmă pentru ajutorarea cetățenilor care sunt loviți de cata, uh, catastrofe naturale, etc. Mâine, la ora 18, este termenul limită de depunere a amendamentelor și după aceea vom putea vota raportul în ianuarie cred că pe 22 sau pe 23 ianuarie. Vă mulțumesc! Iată, am trecut uh, repede, repejor prin uh, primele puncte ale ordinii de zi. N-am posibilitatea de a pune vreun alt subiect în discuție în momentul de față. Activitățile grupurilor de monitorizare ar putea fi totuși o temă pe care să o putem trata în momentul de față. Nu știu dacă raportorii sunt aici. Uh, uh, okay, so das heißt... Ah, asta înseamnă că vom face o pauză de 20 de minute.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

So, dear colleagues, please take... Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Ok, so, before starting... Înainte de a începe, am să fac un anunț. Sorin Moisă a părăsit grupul socialdemocraților și a devenit neafiliat. Ceea ce înseamnă că astăzi S și D au 9 și nu 10 membri. Începem sesiunea de vot așadar, nu înainte de a testa mașinile electronice de vot. Vă rog așadar să vă inserați cartelele de vot. Deschidem sesiunea de testare. And I will close the test vote. Închidem sesiunea asta de testare. <laughs> Se adoptă. Good. Then we start with our voting. Și începem voturile cu punctul 12. Strategia comercială digitală, un uh, raport al Marietiei Șeche. Domnul Hendrik Kine co-semnat 22 de puncte care se regăsesc 22 uh, de amendamente care se regăsesc în lista de vot. Începem cu amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70 pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 79 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O posibilă adăugire de la amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O altă posibilă adăugire, amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. La 96 am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 102 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru... Nu. 106 se corectează, domnul președinte. O adăugire. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. La amendamentul 130 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Multe amendamente devin caduce și ajungem astfel la 135, cred. Și 136. Pentru, împotrivă, Abținări. se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, Deci 138 pentru, împotriva, abțineri, respins. 139 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 142 pe părți, prima parte, pentru, Domnul președinte spune că ne întoarcem la 141 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 142. Pe două părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm. Prima parte de la 142. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 143. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, re, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 152 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 152. Am deschis votul, am închis votul, respins. 153. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145, 155, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O sută cincizeci opt pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral din partea PPE în baza recomandărilor adoptate de Parlament împotri, pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. Este amendamentul oral la 158. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată. Cred că, de fapt, 159 a fost adoptat și nu respins. Bine, atunci votăm, spune domnul președinte, la 159 încă o dată. Bun, verificăm electronic. La 159 am deschis votul. Și am închis votul și se adoptă. Vă rog frumos când ridicați mâna să o ridicați sus, Că altfel e destul de greu să vedem. Dacă ridicați așa scurt mâna și foarte greu de văzut, e greu de identificat cine-i pentru, cine-i împotriva. 160. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 162. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. O sută șaptezeci nouă pentru, împotrivă, abțineri, respins. O sută optzeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 184, am deschis uh, votul și am închis votul, se adoptă.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 Mă scuzați, spune președintele. Atunci celelalte sunt caduce și mergem la 11. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. Se deschide votul pentru amendamentul 22. S-a închis votul. Respins. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 28. Da, 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat, 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 45. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Verificăm 47. Verificăm 47. 47. Verificăm 47, spune președintele, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Apoi, amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendament oral de la S și D pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, amendamentul oral la compromisul 8, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Un amendament oral de la Verzi la un nou considerent pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Verificăm. Privind acest nou considerent, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Nu, mă scuzați, spune președintele, este adoptat. Se adoptă. Și acum trecem la vizurile comisiilor, Comisia ITRE. Atenție că avem un amendament de la ITRE care a fost adoptat de un amendament pe care l-am acceptat. ITRE 4 pentru. Împotrivă. Încă o dată, încă o dată, stimați colegi, ITRE 4 pentru. Împotrivă. Abțineri? adoptat. ITRE 5 pentru. Împotrivă abțineri, respins. i 3 8 pentru, Împotrivă. abțineri. Cred că e adoptat. Haideți să verificăm. Deschidem votul la i 3 8 Închidem votul. E adoptat. i 3 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. ITRE 13 este caduc, ITRE 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următoarele sunt caduce pentru că am adoptat amendamentele noastre. Trecem la IMCO. IMCO 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. IMCO 1. Verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. IMCO 5, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. IMCO 6, pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 10, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. IMCO 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și trecem acum la LIBE, LIBE 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. LIBE 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. LIBE 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. LIBE 6 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Libe 8 pentru. Încă o dată. Libe 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Libe 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm Libe 13. Deschidem votul. S-a închis votul. adoptat. Libe 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm întregul raport cu modificări, vot electronic, deschidem votul. PPE-ul are un vot în plus. S-a închis votul și cu o largă majoritate este adoptat. O felicităm pe Marike Scache, raportoarea. Bun, și trecem acum la următorul raport, următorul vot, următorul vot mare. Este vorba de utilizarea dublă, articole cu utilizarea dublă, recast. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendament oral de la Maric Șache pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm Amendamentul 13. Deschidem votul. Închidem votul. E respins, clar. Apoi, 123 și 124 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 125 și 126 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Haideți să verificăm. 125 și 126 deschidem votul. S-a închis votul. Este respins. Compromisul 8A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 152, amendament oral care îl înlocuiește pe cel original. cine e pentru? Abține, împotrivă, abțineri, adoptat. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 și 156 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, haideți să verificăm, deschidem votul la 162. S-a închis votul. Respins. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trei amendamente care sunt identice, o, pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendament oral de la domnul Fielner pentru, împotrivă, abțineri, respins. 208 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 208. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 209 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 210, deschidem votul. 210. S-a închis votul. Respins. 212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216 pentru, împotrivă, abțineri. verificăm, cred că este respins, dar verificăm. 216. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 217 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 218. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 219 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Și apoi vot pe părți la 221, prima parte, cine pentru împotrivă, abțineri, respins, partea a doua pentru împotrivă, Abțineri? Verificăm partea a doua. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 222 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 223 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 234 și AFE 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 247 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 248 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 249 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 249, deschidem votul. S-a închis votul. Este respins. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 253. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat acoperă 254 și 255 și trecem la 256 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 257 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 258 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 259 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 260 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e adoptat, dar verificăm, deschidem votul. S-a închis votul, adoptat. 262 pentru. Împotrivă. Abțineri? Cred că e respins, dar verificăm. 262, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 263 pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 39 Verificăm. Verificăm 263. Deschidem votul. S-a închis votul. E adoptat. Treizeci și nouă pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm la 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 266 pentru. Împotrivă. Abțineri? Verificăm 266. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 274 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 19 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 292 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. De la AFET 32, de la AFET pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 310 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 314 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 315 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, afet, amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 318 și 34. ...317, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 318 și 34, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 319 și 35 de la AFET, Petru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat? 320 pentru. Împotrivă? Abțineri? Ce fac socialiștii și democrații? Pentru? Verificăm. 320, verificăm 320. Deschidem votul, s-a închis votul. Adoptat. 321 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 20A. 20A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 323 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 324 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Se poate adăuga aici ceva, este amendamentul 326 pentru, împotrivă, adoptat. 300 28, 329 împreună pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 330 331 și AFET 36? Nu, nu. 330. 330. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 331. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36 de la AFET. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 335 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 340 și 341 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 343 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 348 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar verificăm la 348. Deschidem votul. Acum s-a închis votul. Respins. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 1. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2A, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Încă o dată la 69. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Amendamentul 3 pentru. Amendamentul 3 al raportorului. Amendamentul 3 al raportorului, pentru că cel al afetului este caduc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 76. împreună pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 79. 77, 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și apoi compromisul 3A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi un bloc de amendamente. Atunci mergem la amendamentul 6 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 de la AFET pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi trei amendamente identice, 89-98 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7 de la AFET pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8 tot de la AFET pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Două amendamente identice, 92 și 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 92 și 9 de la AFET. Deschidem votul. Închidem votul. adoptat 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Pentru. Împotrivă. Nu. Mă scuzați, spune președintele, e vorba de 12, amendamentul 12. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 103, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Asta a fost prima parte a listei de vot și trecem acum la partea a doua a listei de vot. Amendamentul 349 pentru. Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Verificăm, vreți să verificăm? Verificăm. Deschidem votul. Am închis votul. Un vot în plus la socialiști și democrați. Adoptat. După cum v-am spus. Bun. 350. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 351. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 352 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. 352. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e tot respins, dar verificăm. 353. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 354 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 355 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 356 pentru. Împotrivă. Bun. Ok. 356. Pentru. trei amendamente sunt caduce. Asta înseamnă că trecem la 367. 367. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 371, 371 pentru, Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Un amendament oral al raportorului pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 374 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 374. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 375 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 376 pentru. Împotrivă. Abțineri. adoptat. 377 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 380 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 380 și 381 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 381. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 383 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 384 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 386 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 387 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 387. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 388 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 389 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 390 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 392 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 393 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 394 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 395 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 396 pentru. Împotrivă. Abțineri. A, respins. 396. Mă scuzați, spune președintele. 398 pentru împotrivă, abțineri, respins. 400 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 402 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 404 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 406 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 407 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 408 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Patru să nu. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 56 devine caduc. 410 al domnului Fielner pentru. Împotrivă. Abțineri? Socialdemocrații nu reacționează? 410. 410. Votăm electronic. Deschidem votul. Cred că sunt pentru. S-a închis votul și este adoptat. 50, nu, 57 e caduc, 57 e caduc. patru sute unsprezece, patru sute unsprezece. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Următorul urmă cade, e caduc și trecem la 415 pentru, împotrivă, abțineri respins și apoi trecem la 418 pentru, împotrivă, abțineri respins 419 pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm 419, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 422 pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 424 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Iar acum votăm raportul modificat și votăm L. Deschidem votul. S-a închis votul. cu o largă majoritate este adoptat. Îl felicităm pe raportor, domnul Klaus Büchner. Și echipa de negociere, bineînțeles. Și trecem acum. O să-i dau cuvântul raportorului. Ich möchte gerne Îmi cer scuze. Uh, vreau să primesc un mandat pentru negocieri directe cu uh, Consiliu. Aș dori să supunem această propunere a mea la vot. Unde să vedem să începem uh, imediat uh, negocierile tripartite cu Consiliul. Cine e pentru? Trebuie să facem vot electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. Deci, o să mergem în plen și apoi mă aștept ca după discuțiile și votul despre amendamente o să avem poate mandatul de a începe negocierile tripartite. Bun. Trecem acum la următorul punct, 14 din ordinea de zi. Este raportul vicepreședintei, doamna Tokia Saifi, privind politica de concurență. Primul amendament este un amendament de compromis, compromisul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Adoptat. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Compromisul 6 pentru. Nu? Mă scuzați, spune președintele, 21 pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. 22 pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 6 pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Și 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 26. Deschidem votul. S-a închis votul. să adoptă și acum Votăm uh, avizul cu modificări. Deschidem votul. S-a închis votul și cu o largă majoritate este adoptat. O felicităm pe doamna Saifi. Și ultimul vot pe ziua de azi este un vot pentru o întrebare cu cerință de răspuns oral adresată Comisiei despre Crimea și Sevastopol. Votăm electronic, deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Vă mulțumesc foarte mult pentru această sesiune de vot lungă. Și acum, dacă doriți să părăsiți încăperea, vă rog să o faceți în liniște. Stimați colegi, haideți să trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, activitățile grupurilor de monitorizare. Acesta este una dintre responsabilitățile importante ale comisiei noastre. Pe data de 12 octombrie am organizat un grup de monitorizare cu privire la relațiile cu SUA, întâlnit cu directorul și fostul negociator uh, pentru TTIP și cu John Clark de la DG Agri. Ne-am întâlnit cu a, cele, cei doi a, uh, reprezentanți de marcă a instituțiilor europene pentru că a, uh, dezbaterile sau a, neînțelegerile din momentul de față dintre Uniunea Europeană și uh, Statele Unite ale Americii, carnea de vită, etc., etc., devin din ce în ce mai pregnantă și uh, devin din ce în ce mai pregnante și tocmai de aceea consideram că o dezbatere pe tema aceasta este necesară. Deocamdată mm, nu știe nimeni care va fi poziția pe viitor a Statelor Unite ale Americii. Și uh, de asemenea, nimeni nu știe care va, put, va fi efectul uh, anchetei cu privire la ingerințele străine în uh, securitatea națională și nu să știe de asemenea nici care vor fi efectele uh, articolului 232 pe care Trump l-a uh, Uh, invocat în ceea ce privește industria siderurgică. Se prea poate ca în ianuarie să primim rezultatele anchetei. În plus, dată fiind viitoarea conferință interministerială a OMC de la Buenos Aires, era important să discutăm despre relațiile pe care le avem sau și poziția pe care o are, pe care o au Statele Unite ale Americii. Bineînțeles, noi ne dorim uh, să evităm o disoluție a OMC-ului sau o scădere a puterii acestui organism și de asemenea dorim ca problematica curții de, sau instanței de apel de, de la OMC să nu mai fie blocată. E clar că viitorul relațiilor comerciale cu, Uniun, cu Statele Unite este un subiect demn de a fi discutat. După aceea, tot în octombrie, ne-am, am avut o, un grup de monitorizare pe tema Japoniei, uh, Negociatorul uh, șef uh, ne-a informat ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă și se pare că acordul pare să fie, să fie intrat pe ultima sută de metri. Va fi ratificat sau semnat în curând, uh, după cum a spus de altfel și doamna comisar. În 18 octombrie am organizat un grup de monitorizare cu privire la Asia de Sud. Ne-am axat în special pe situația cu, din Pakistan și uh, sistemul de preferințe generalizate um, și avem un coleg, o colegă care ne va informa mai pe larg ce se întâmplă cu uh, Pakistanul. Un coleg, de fapt, domnul Karim. Da, domnule președinte, într-adevăr am avut o întâlnire cu reprezentanții Pakistanului pe 23 noiembrie anul trecut, aici la Bruxelles ne-am întâlnit cu ministrul pakistanez pentru comerț și textile și cu procurorul general al Pakistanului de asemenea. Reprezentanți ai uh, Ministerului Comerțului, reprezentanții ai uh, Pakistanului la uh, Uniunea Europeană și, de asemenea, membrii ai adunării generale pakistaneze au fost prezenți, de asemenea, la, la întruniri. Această întâlnire a fost organizată înainte, ca un fel de preambul la discuțiile care urmau să fie purtate și care de altfel sunt purtate în momentul de față cu privire la viitorul GSP Plus pentru uh, uh, Pakistan. Comisia va veni cu un raport pe tema negocierilor purtate cândva la începutul lui 2018 și cu siguranță vom avea posibilitatea de a discuta despre ce se va întâmpla cu relațiile cu Pakistanul. Acum, în ceea ce privește Pakistanul, valoarea importurilor uh, care fac obiectul GSP Plus uh, este de vreo 70%. Deci 70% dintre importurile din, uh, înspre Uniunea Europeană fac obiectul acestui sistem suntem uh, încântați de toate progresele făcute de Pakistan în ceea ce privește reformele legislative și reformele în domeniul instituțional, dar, din păcate, există în continuare o serie de probleme legate de uh, pedapsa capitală, drepturile copiilor, uh, tor- tortura, maniera în care procedează autoritățile proce- polițienești, corupția, libertatea expresiei, etc., etc. Ministrii pakistanezi care au participat la întâlnire au spus că sistemul GSP Plus nu se referă doar la comerț, ci se referă și la uh, punerea în aplicare a unor angajamente menite a aduce bunăstare uh, în Pakistan. De asemenea, miniștrii au subliniat faptul că trebuie să privim uh, viitorul pe termen lung. DSP Plus nu trebuie să fie limita uh, ambițiilor noastre și nici anul 2023 nu trebuie să fie limita uh, limita viziunilor noastre. De asemenea, ministrul a subliniat progresele între, uh, întrunite sau făcute de către Pakistan. În momentul de față, Există o serie de măsuri uh, de supraveghere la nivel uh, regional. Aceste, aceste măsuri au fost practic cerute de către Uniunea Europeană. Uh, iată, Pakistanul a făcut pași înainte în domeniul acesta. Acum supravegherea federală trebuie să fie întărită. De asemenea, nu doar aplicarea de, sau promulgarea de noi acte legislative este uh, Uh, esențială, ci și punerea în aplicare a cadrului juridic internațional. Uh, de asemenea, Pakistanul îmi pare să fie mult prea dependent de industria textilă, uh, această bază industrială trebuie să fie diversificată, bineînțeles, și trebuie să fie îmbunătățite legăturile afaceri, uh, între afacerile europene sau companiile europene și companiile uh, pakistaneze. Deci o componenta business to business trebuie să fie întărită. Noi uh, am uh, subliniat de asemenea în cursul întâlnirii că cooperarea aprofundată pe baza GSP Plus și uh, cooperarea cu diferitele organizații internaționale și misiunile de, de observație a acestora uh, trebuie să fie îmbunătățite. Și uh, partenerii pakistanezi ne-au spus că vor accepta, vor îmbrățișa genul acesta de schimburi de opinii. Uh, deci, iată, a fost o întâlnire foarte interesantă care ne-a ajutat să ne pregătim pentru anul viitor, când uh, raportul ne va fi prezentat de către Comisia Europeană. Dați-mi voie să mai fac un comentariu în ceea ce privește Sri Lanka, uh, dacă tot vorbim despre Asia de Sud. Vreau să vorbesc despre subiectul acesta pentru că uh, să știți că sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în momentul de față acolo. Știți prea bine că de curând Sri Lanka a fost din nou inclusă în schema GSP+. Bineînțeles, partenerii uh, Sri Lankezi, respectiv uh, premierul, uh, ne-a prezentat viziunea sa asupra viitorului. M-am întâlnit aici la Bruxelles cu ministrul afacerilor externe, dar să știți că, până la urmă, ședința s-a dovedit a fi un dezastru. Sri Lanka pur și simplu a dat înapoi, a retractat toate angajamentele care fusese, fusese asumate în trecut. După întâlnirea cu ministrul afacerilor uh, externe, din nou am fost uh, contactat de către biroul uh, guvernului uh, Uh, care îmi transmitea faptul că Sri Lanka își asumă totuși uh, responsabilitățile uh, stabilite. Uh, după, acest, după acest uh, anunț, din păcate, am fost uh, din nou descurajat de informații primite din partea ambasadorului Sri Lankei. Se pare că Sri Lanka totuși nu vrea să-și asume respectivele angajamente. Și tocmai uh, acesta fiind stadiul relațiilor cu Sri Lanka, tare mi-aș dori să purtăm o discuție cât mai curând cu putință pe tema aceasta în comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule uh, Karim, vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult, uh, în special pentru informațiile cu privire la Sri Lanka. Știți prea bine că vom avea o misiune în Sri Lanka nu peste multă vreme și tocmai de aceea informațiile dumneavoastră sunt cu atât mai uh, permanent, pertinente. După aceea, pe 19 octombrie am organizat un grup de monitorizare cu privire la Mercosur. Ieri am discutat subiectul la comisie. Pe 7 noiembrie am uh, avut un grup de monitorizare cu privire la ASEAN și Martin, domnul Martin ne va prezenta mai multe detalii. Da, domnule președinte, am avut acest grup de monitorizare pe 7 noiembrie. De data aceasta ne-am concentrat pe Indonezia. Am avut un schimb uh, de calitate cu Comisia Europeană, dar în același timp uh, am fost dezamăgiți de cele auzite de noi cu privire la stadiul în care au ajuns negocierile Ultima rundă sau cea mai recentă rundă de negociere a avut loc pe 15 septembrie și se pare că în cursul negocierilor uh, statele ASEAN au retractat o serie de angajamente asumate. Există în continuare probleme fără răspuns în ceea ce privește măsurile fitosanitare, în special Indonezia nu vrea să negocieze accesul pe piață pentru achizițiile publice, progresul în ceea ce privește serviciile uh, și investițiile uh, sunt lente și, lente și în ceea ce privește uh, Tribunalul de Investiții, uh, Indonezia dorește să dezbată pe plan intern, într-o primă fază, acest uh, subiect. Pe de altă parte, indicațiile geografice și drepturile ce decurg din proprietatea de autor uh, par să fie acceptate de către parteneri. Uh, Asta probabil că și din pricina faptului că în momentul de, de față negociază cu uh, Australia de asemenea o zonă de liber schimb. Deci, poate că asta îi face mai deschiși pe anumite paliere, dar în același timp îi face și mai închiși uh, pe acele teme care ne interesează pe noi. Poate că de, de aceea negocierile par să fie uh, mai lente, cel puțin cu Indonezia. În celelalte uh, în cazul celorlalte state ASEAN, să știți că lucrurile mai, merg mai bine. Uh, mulțumim. După aceea am avut un grup de monitorizare cu privire la Brexit. Am vrut să discutăm despre negocierile la OMC cu privire la ajutarea cotelor tarifare. Din păcate, însă, n-am, putat, n-am putut să purtăm această discuție pentru că Comisia nu a răspuns, nu a dat curs invitației noastre. Uh, noi am purtat uh, o serie de discuții uh, la nivel de Parlament European. Uh, pe tema aceasta vom avea de asemenea și o discuție în curând în cadrul comisiei pe tema, comisiei noastre pe tema aceasta. Acesta fiind spuse, putem trece la punctul 18 de pe, 17 de pe ordinea de zi, Comisia Parlamentară Care Forum UE și domnul Martin ne va spune câte ceva despre această experiență. Mulțumesc foarte mult, foarte succint. Înainte de a începe discuția, aș dori să vă reamintesc că delegația aceasta există datorită comisiei noastre. Am insistat cu ocazia EPA Cariforum să existe această delegație pentru punerea în aplicare a acordului. monitorizarea Parlamentului uh, a fost deocamdată destul de slabă. Am avut două reuniuni în 2013 și în total au fost patru reuniuni în patru ani. Avem, am avut discuții destul de aprinse și destul de dure Cei din CARIFORUM nu consideră că au făcut, Uniunea Europeană a făcut destul la nivelul asistenței al resurselor financiare alocate în contextul EPA. Noi a trebuit să arătăm că toate fondurile care li s-au pus la dispoziție au fost subutilizate. Și atunci, cum de ne cer mai multe resurse câtă vreme fondul de investiții din Caraibe, fondul comercial, și alte fonduri, au, toate dintre fondurile folosite au fost, de fapt, subutilizate. Deci, ca să primiți mai mulți bani, le-am spus, întâi dovediți-ne că ați folosit ceea ce v-am dat deja. Multe dintre subiectele abordate la ultima ședință au fost identice cu cele anterioare. O problemă internă se referă la denaturarea concurenței pentru că cei din Caraibe nu se bucură de avantajele de care se bucură cei din teritoriile franceze de peste mări. Și asta fie din cauza lipsei voinței politice, I-am întrebat, a fost vorba de capacitatea administrativă insuficientă sau de insuficiență voință, insuficientă voință politică? Mi s-a spus că amândouă. În anumite cazuri, nu a existat uh, capacitatea administrativă necesară pentru a face modificările care trebuiau făcute, dar fără îndoială nu a existat nici voința politică de a se face schimbările necesare în cadrul EPA dar în noul plan de acțiune se dorește impulsionarea EPA și sperăm să se facă progrese în legătură cu indicațiile geografice, protocolul pentru agricultură, acordul privind recunoașterea reciprocă și așa mai departe. O serie întreagă de probleme unde ceva progrese se înregistrează. Indicațiile geografice sunt un subiect unde am putea ajunge la unele puncte comune cu cei din Caraibe. Ceea ce încearcă ei să facă este să protejeze produse precum ceaiul și alte câteva produse și vor să stabilească uh, niște denumiri specifice pentru cacao, exact așa cum se întâmplă în cazul vinurilor. Și cacaoa din Caraibe se vinde acum în magazinele de uh, magazine elegante precum Harrods și ei vor să-și apere aceste produse. Dar în încheiere aș spune că nici monitorizarea noastră n-a fost suficient de bună și nici progresul lor n-a fost suficient. Deci ambele părți ar trebui să facă ceva mai mult ca să funcționeze acest acord. Da, e o perioadă lungă și rezultatele n-au fost extraordinare, dar lucrăm la asta. Sunt uh, întrebări, observații? Se pare că nu. Mulțumesc foarte mult. David. Luăm o scurtă pauză și domnul comisar Moscovici va veni pentru a discuta împreună cu noi despre dimensiunea economică a relațiilor externe. Mulțumesc. Two minutes break. Deci luăm o pauză de două minute.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 Dragi colegi, începem dezbaterea de la punctul 18. Îmi face plăcere că domnul comisar Pierre Moscovici este alături de noi. Pentru a ne vorbi de situația relațiilor economice cu țările terțe, știți că propune o serie de măsuri comerciale cu privire la bunurile culturale, asta ține de dimensiunea externă a domeniului VAMAL, și va vorbi și despre asistența macrofinanciară acordată unora dintre țările terțe care au încheiate parteneriate cu Uniunea Europeană, deci sunt multe subiecte de discuție cu domnul comisar Mă bucur că sunteți de față și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vicepreședinți și deputați. Îmi face plăcere să mă exprim în fața dumneavoastră în această dimineață. Este prima noastră întrunire și uh, îi mulțumesc domnului președinte pentru că a organizat-o. Portofoliul meu are o dimensiune externă importantă Comerțul internațional este una dintre cheile creșterii europene și în calitate de însărcinat cu afacerile economice, mă interesează acest subiect. De asemenea, domeniul vămilor este mm, o chestiune importantă în uh, dimensiunea aceasta externă și nu numai în ceea ce privește aspectele comerciale, ci și în ce privește aspectele de securitate, cele două domenii care sunt din ce în ce mai legate între, mai strâns legate între ele agenda noastră poate avea un impact asupra partenerilor noștri comerciali. Tocmai ies dintr-o ședință pe tema aceasta cu privire la lista neagră a paradisurilor fiscale, lista neagră a Uniunii Europene, care sper să se adopte la Consiliul Ecofin din 5 decembrie și pe care aș dori să o uh, însoțesc și cu o listă de sancțiuni corespunzătoare. Câteva cuvinte în legătură cu dimensiunea macroeconomică internațională. Ați văzut că din previziunile din toamnă uh, care sunt tendințele noastre. Creșterea economică internațională s-a accelerat cu cel mai uh, mare, cu cel mai accelerat ritm din ultimii ani, mai ales pe piețele emergente. Creșterea din China, care era îngrijorătoare în trecut, a depășit orice fel de așteptare, deci s-a reluat și în Rusia și în Brazilia creșterea a fost mai puternică decât se așteptase, deci țările BRIC o duc mai bine acum decât în anii precedenți. Creșterea la nivel internațional probabil că se va accelera și va ajunge probabil la 8% în 2000, sfârșitul 2017 și Uh, înapoi la 4% în 2018 și 2019. Și creșterea europeană de 2,3% a fost importantă, este cea mai mare creștere din ultimii, ze, ultimele zeci de ani, cu un număr din ce în ce mai mare de locuri de muncă. Și creșterea Uniunii Europene ar, putea, ar, ar, ar trebui și ar putea să se bazeze și pe o creștere dinamică la nivel internațional. Reluarea creșterii uh, țărilor emergente ar trebui să se continue până în 2019 și sectorul serviciilor ar putea să aibă o creștere de peste 4% pe an în 2018 și 2019, ceea ce înseamnă mai mult chiar decât previziunile noastre din primăvară. Cam acesta este contextul economic în care uh, avem inițiative economice în curs. Comisia dumneavoastră, pe bună dreptate, s-a interesat recent de cooperarea internațională în domeniul VAMAL. Câteva cifre mai întâi. În 2016, peste 300 de milioane de declarații vamale au fost uh, prelucrate, adică peste 10 declarații pe secundă. Uniunea Europeană nu poate de una singură să asigure securitatea frontierelor sale externe, iar importurile și exporturile noastre sunt uh, încadrate în lanțuri de producție mondială din ce în ce mai complexe. Prin urmare, trebuie să colaborăm cu partenerii internaționali pentru a identifica filierele frauduloase și pentru a ținti controlele cât mai bine. Asta a propus și Comisia în uh, planul său de acțiuni pentru gestionarea riscurilor vamale din 2014, care face un apel la dezvoltarea cooperării internaționale cu partenerii noștri comerciali prin intermediul asistenței reciproce administrative pentru combaterea fraudei, prin partajarea riscurilor, prin recunoașterea reciprocă a operatorilor, a agenților economice agreați, o cooperare care trebuie să se bazeze pe un cadru multilateral și să se desfășoare între limitele acestui cadru, în special în contextul Organizației Internaționale a Vămilor. În actualul context, vămile au un rol din ce în ce mai important și strategic, întrucât contribuie și la protecția în fața terorismului internațional, participând la uh, ruperea lanțurilor de finanțare a terorismului. Știm că organizațiile infracționale, dintre care una este așa numitul stat islamic, noi spunem Daesh pentru că nu e un stat, se finanțează vândând, vânzând pe piața Uniunii Europene uh, lucruri, uh, bunuri culturale furate de pe siturile arheologice din uh, zona Orientului Mijlociu. Mm, am venit în acest sens cu o propunere care să ofere autorităților vamale posibilitatea de a închide piața Uniunii Europene în fața importurilor de astfel de bunuri. Bunuri care sunt susceptibile, uh, susceptibile de a fi fost furate de pe siturile arheologice, E vorba de manuscrise, de cărți antice, de bunuri culturale de mare valoare, e bine, importatorii de astfel de bunuri vor trebui să emită o autocertificare prin care să ateste că bunurile au fost exportate în mod legal și să existe trasabilitate. Noi asta ne dorim. Vrem să însoțim această piață și lucrătorii vamali cu, uh, să le oferim posibilitatea de a aplica aceste măsuri și în acest context vrem să lansăm campanii de sensibilizare în rândurile cumpărătorilor din Uniunea Europeană, dar și programe de formare a lucrătorilor vamali. Pentru că acum această problemă va face parte și ea din uh, activitatea lor uh, uh, profesională, o parte a activităților profesionale cu care vor trebui să se familiarizeze din ce în ce mai mult. Aș putea să dau mai multe exemple, dar iată numai două. Am actualizat uh, regulile pentru intrările și ieșirile de bani lichizi din Uniunea Europeană, am consolidat și verificările uh, expedițiilor poștale, coletelor poștale, la, la fel am întărit regulile pentru uh, cartelele preplătite, cartelele telefonice, de asemenea pentru a combate marile rețele teroriste. Avem de asemenea în materie fiscală o propunere foarte aproape de aprobare, prin care vrem să atacăm problema fraudei de TVA, o uh, activitate utilizată de rețelele teroriste pentru finanțare. Și în felul acesta Uh, am viza un volum de peste 50 de miliarde de euro anual în Uniunea Europeană. V-am propus așadar o reformare a uh, actului legislativ care ar putea să ne permită o scădere uh, a, mm, semnificativă a, a acestui fenomen al fraudei fiscale de TVA. Apoi, în legătură cu paradisurile fiscale, așa cum ne-a reamintit Panama Papers, multinaționalele și oameni foarte bogați folosesc la scară planetară avantajele fiscale pentru a se sustrage plății impozitelor. Comisia, în colaborare cu partenerii săi internaționali, dintre care G20, OCDE, FMI, combate flagelul acesta la nivel internațional al optimizării fiscale. Paradisurile fiscale, toată lumea le cunoaște și așa trebuie, trebuie cunoscută de toată lumea pentru a putea să le combatem. Eu deci sunt un mare susținător al transparenței și m-am angajat să uh, stabilim o listă europeană a paradisurilor fiscale, uh, nu mai avem timp de pierdut. Această listă trebuie adoptată la Ecofinul din 5 decembrie. Am invitat statele membre să facă lucrul acesta pentru că trebuie combătute aceste practici fiscale inacceptabile. Nu este vorba doar de a interzice ci și de a pedepsi, de a amenda, ci și pentru trebuie să facem imposibilă această activitate. Apoi, în combaterea evaziunii fiscale în materie de TVA, Aici putem vorbi de iahturi, de aeronave, de avioanele private și la sfârșitul acestei luni, în acest context, voi propune măsuri de consolidare a măsurilor administrațiilor naționale pentru combaterea fraudei de TVA, măsuri foarte severe. Închei cu câteva cuvinte legate de asistența macrofinanciară acordată de Uniunea Europeană țărilor vecine. Este un tip de asistență care a căpătat din ce în ce mai multă importanță în ultimii ani într-un context de instabilitate economică și financiară și politică crescândă pentru a, tocmai pentru a combate această instabilitate în uh, țările vecine. Și instrumentul acesta este și, și în primul rând, un instrument de ajutor de urgență. Adoptat în cele mai scurte termene de către colegiuitori, după amiaza aceasta mă voi întâlni în contextul acesta cu uh, ministrul de resort din Ucraina, iar procesul instituțional din Uniunea Europeană s-a dovedit la înălțimea provocării și Parlamentul European, dumneavoastră, și Consiliul s-au pus de acord în 2015 foarte rapid pe marginea acestui text, fără uh, precedent în istorie, care permite stabilizarea economiei ucrainene. Mă bucură foarte mult că este recunoscută importanța acestui subiect în acordul politic general găsit în cadrul revizuirii la jumătatea mandatului a cadrului financiar multianual existent. Vă mulțumesc pentru acest sprijin care ne-a permis să creștem cu 0,5 miliarde de, de la 0,5 miliarde de euro la 2 miliarde de euro pe an suma alocată și contez în continuare pe sprijinul dumneavoastră și pentru perioada de după 2020. Aceste programe de ajutorare macrofinanciară vizează în special operațiunile de asistență pentru partenerii noștri din Sud, Iordania, Tunisia, primele încasări s-au realizat acum o lună. Mă gândesc de asemenea la protocolul acordului dintre Uniunea Europeană și Moldova, Republica Moldova, care va fi semnat în zilele următoare de autoritățile moldovene. Vrem să susținem reformele și în Republica Moldova, iar acordul nostru reflectă amendamentele introduse în, de, în decizia de acordare a macrofinanțării acestei republici. Mă gândesc de asemenea și la asistența macrofinanciară acordată Georgiei, despre care ați discutat ieri și care sperăm să facă obiectul unei adoptări accelerate de către Parlament și Consiliu. Aceste ajutorări sunt însă condiționate de aplicarea reformelor, de realizarea reformelor. Întotdeauna o reamintesc, asta face parte din pârghii, pârghile de care discutăm cu miniștrii vizați, iar provocările care au dus la necesitatea creșterii acestor instrumente recent vor continua probabil în următoarea perioadă de timp. De aceea vrem să folosim în continuare acest ajutor pentru a încuraja tranziția economică și financiară a acestor parteneri, așa cum au ei nevoie. Și vă promit că stabilizarea macroeconomică și punerea în aplicare a reformelor cu toată energia vor rămâne printre prioritățile cele mai mari, ale prioritățile noastre de vârf. Ultima tranșă de asistență macrofinanciară sper să fie deblocată în curând, iar în ce privește Moldova, Comisia se va strădui ca condițiile din protocolul de acord să fie respectate în vederea acestui, acestei deblocări. Cam asta voiam să vă spun, doamnelor și domnilor, în acest prim schimb de opinii. Vedeți că agenda mea în domeniul economic, fiscal și al vămilor are o dimensiune internațională, de-al minte reprezint Comisia Europeană și în forurile care sunt și anume G7, G20, deci forurile internaționale, dar și în domeniul fiscal. Asta se suprapune cu multe dintre temele de interes și pentru dumneavoastră. M-aș referi și la o ultimă chestiune, vă, vă invit călduros ca uh, propunerea noastră cu privire la mm, bunurile culturale să fie adoptată cât mai rapid. Am făcut această invitație către toate comisiile competente. E important acest lucru pentru eficiența instituțională și pentru eficiența colaborării cu comisia. Am tot vorbit de acest lucru, dar vă implor Găsiți o soluție rapidă. Nu vă spun eu cum să faceți acest lucru, asta știți dumneavoastră, dar este important să fim eficienți, practici. Pentru că terorismul lovește zilnic. Eu sunt convins că propunerea aceasta este bună și că toate grupurile politice, toate comisiile, toate sensibilitățile vor fi de acord cu această idee. Vă mulțumesc în anticipat pentru că veți adopta această propunere, sper, și vă mulțumesc și pentru atenție. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult și acum cine dorește să adreseze întrebări. Domnul Valesa, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, eu vorbesc în numele coordonatorilor PPE, dar am o întrebare și în calitate de raportor permanent pentru Ucraina. Voi începe cu întrebările coordonatorilor. Comisia, cum abordează problema utilizării uh, abuzive a porturilor uh, care au regim Portofranco? În ce privește Paradise Papers sau alte seturi de documente, alte scandaluri. E adevărat că Comisia lucrează la o listă neagră a paradisurilor fiscale și dacă da, ne puteți spune care este calendarul activității dumneavoastră și care sunt pașii următori? Asta va include și țări din afara Uniunii Europene? Sau doar țările din afara Uniunii Europene? Sau de ce să nu includem și uh, țările din interiorul Uniunii Europene, statele membre? Apoi, în ce privește distribuția fiscală, câteva cuvinte, dacă ne puteți spune. Și în legătură cu asistența macrofinanciară pentru Ucraina. În timpul reuniunii noastre de săptămâna trecută am avut uh, un schimb de opinii cu Curtea Europeană de Conturi cu privire la aspectele comerciale, printre care și asistența macrofinanciară. Referitor la Ucraina, membrii curții au ridicat o problemă foarte punctuală. Decizia cu privire la cel de-al doilea acord pentru Ucraina și deblocarea primei tranșe s-au justificat, ni s-a spus. Există o legătură prea slabă între stimulare și condițiile impuse prin, pentru a doua tranșă, pentru deblocarea celei de-a doua tranșe. Ce face Comisia în legătură cu uh, aceste condiții pentru deblocarea celei de-a doua tranșe și ce se întâmplă cu amânarea posibilă a acesteia? Înțeleg că în cazul primei tranșe, banii au fost deblocați chiar dacă unele condiții nu au fost îndeplinite. Ne puteți spune mai multe despre cum asigurați legătura între, pe de-o parte, asistență și, pe de altă parte, condițiile pentru acordarea respectivei asistențe? Mulțumesc foarte mult și acum pentru S și D, Alessia Mosca. Mulțumesc foarte mult și pentru prezentare și pentru prezența în fața comisiei noastre. Mai întâi uh, câteva observații și apoi întrebările. Prima observație se referă la paradisurile fiscale. Este un subiect de care nu ne-am ocupat de ajuns în comisia noastră, dar știți că grupul nostru este în prima linie interesat de subiect, așa că aveți tot sprijinul nostru pentru a continua pe calea aceasta. Referitor la asistența macrofinanciară, și pentru noi acesta este un, și, și acest subiect este foarte important pentru noi. După cum știți, noi susținem ideea ca acest instrument să aibă toată importanța necesară. Două observații. Cred că ar trebui să se îmbunătățească toată uh, etapa de monitorizare pentru a exista o coerență cât mai mare între toate politicile aplicate astfel încât aceste instrumente să fie eficientizate la maximum. Întrebările mele se referă la bunurile culturale. Noi considerăm că dosarul acesta trebuie adoptat cât mai rapid, deci vom, ne vom strădui să rezolvăm pe plan intern toate problemele rămase pendinte în acest scop, dar aș avea două întrebări referitoare la propunerile cuprinse în acest pachet. Dacă e adevărat așa cum am văzut că 80-90% din bunurile acestea se comercializează în mod ilegal, atunci ar trebui să existe instrumente mai eficiente pentru asigurarea trasabilităților. Ne întrebăm așadar dacă dincolo de normele propuse, care sigur că sunt importante, mai există cumva și alte inițiative care să însoțească aceste norme. Dumneavoastră vorbeați de sensibilizare. Dar noi considerăm că ar trebui să se pună în aplicare mai multe măsuri coordonate. A doua observație, a doua întrebare, și vorbesc tot de aplicarea regulilor în mod mai eficient. Importatorii legali, cum putem să-i determinăm să nu folosească anumite rute pentru a ocoli uh, interdicțiile sau pentru a ocoli uh, aceste reglementări. Un bun cultural să fie numit uh, bun cultural uh, dacă este vechi de 250 de ani. Deci cum să facem să identificăm cerințele care trebuie aplicate, așa încât să nu se ocolească regulile pe care le propuneți, să nu se poată ocoli. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și acum domnul Stabati din partea ECR. Domnule comisar, vă mulțumesc că ne vizitați aici la Comisia INTA. În prezentarea dumneavoastră ați spus că uh, comerțul este o sursă de bunăstare pentru toată lumea. Acum, uh, să știți că distribuția uh, bunăstării obținute din comerț depinde într-o oarecare măsură de cursul de schimb. Și haideți să vedem cum anume distribuiește rata de schimb pentru euro bunăstarea în zona euro. Iau drept exemplu Germania și Franța. Ne referim la comerțul exterior, extern. În 2010, să știți că Germania avea un deficit de balanță de plăți. Uh, în uh, anul trecut, uh, deja Germania întrunea un excedent. Să știți că situația în Franța a fost exact invers. Dacă la, în 2010 Franța era pe plus, în 2016 Franța era pe minus. Germania și-a crescut de la 8 la 9% aportul pe piața externă. Uh, implicarea Franței în comerțul uh, exter exterior a scăzut și, bineînțeles, asta are un impact asupra bunăstării la nivel uh, de stat. În ultimii 10 ani, spre exemplu, în Germania, uh, rata de șomaj a scăzut, rata șomajului a scăzut de la peste 8% la sub 4%. Uh, în Franța însă rata șomajului a crescut de la 8% la 10%. Uh, rata șomajului în rândul tinerilor în Franța a crescut de la 19 la peste 24%. În Germania Însă, uh, rata șomajului în rândul uh, tinerilor a uh, scăzut de la 10 la 7%. Deci asta înseamnă cât se poate de clar că, iată, bunăstarea obținută este distribuită greșit în momentul în care competitivitatea statelor este diferită. Și uh, rog Comisia să, aibă, să privească cu mare atenție subiectul acesta. Uh, Uh, din pricina ratei de schimb avem uh, capacități de performanță diferite și aceste uh, capacități au un efect asupra comerțului exterior, dar și asupra cifrelor macroeconomice valabile la nivel interior. Aș cere Comisiei să fie foarte atentă la aceste cifre. În întregimea ei rog Comisia să se axeze pe aceste cifre. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează liberalii sau nu, GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnului comisar pentru acest schimb de vedere și pentru anumite lucruri pe care le-a spus. Nu se întâmplă foarte des să discutăm. Comisia privind PANA a făcut o propunere de paragrafe care ar putea fi incluse în următoarele acorduri comerciale. S-a spus că viitoarele acorduri uh, comerciale trebuie redactată astfel încât să aibă o clauză obligatorie privind condiționalitatea și inclusiv obligația de a respecta planul de acțiune OECD și recomandările pentru acordurile de liber schimb și de asemenea investițiile trebuie să fie negociate astfel încât să se bazeze pe principiul listei pozitive. Deci dacă ținem cont de aceste mănute, observațiile dumneavoastră privind schimburile și relațiile cu Moldova, cu Ucraina și în special, dar putem să ne referim și la alte țări ca puncte de referință, care ar fi propunerea dumneavoastră pentru comisarul pe comerț cum să se ocupe de această chestiune. Ieri am avut un schimb de vederi despre Mercosur și în acordul cu Mercosur nu există o asemenea clauză obligatorie. Nu se negociază o asemenea clauză și apoi dăm de această problemă. Majoritatea acordurilor de liber schimb pe care le negociem sau pe care le-am încheiat deja nu facilitează eludarea plății taxelor sau uh, Uh, evaziunea fiscală. Ce am învățat noi din anchetele privind Panama, Paradise Papers și așa mai departe? Comisia, Consiliu au spus clar că trebuie să combatem asemenea fenomene, să combatem evaziunea fiscală, dar trebuie să ajungem la niște concluzii. N-ar trebui cumva să oprim negocierile atâta vreme cât nu putem include asemenea prevederi în viitoarele acorduri sau chiar legate de acordurile existente. Iar în ce privește Moldova, ne, ne dăm seama că acolo e vorba de un miliard de euro care s-a uh, dus uh, pe apa sâmbete, iar președintele țării declară că nu știe unde s-au dus banii. Și noi folosim banii contribuabililor în scopuri care sunt puse sub semnul întrebării, care nu pot fi controlate. Și încă în ceva, mai am de făcut o remarcă. Credeți că ar trebui să se instaleze un moratoriu asupra negocierilor acestor tratate comerciale dacă nu reușim să includem în asemenea negocieri prevederi ca cele uh, menționate și cum cooperați cu doamna Melstrom. Mulțumesc Heidi Hautala pentru verzi. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acordurile de liber schimb și chestiunile de impozitare. Vreau să vă reamintesc că în momentul în care Joseph Stiglitz a fost în Panama, la Comisia pentru Panama, a fost în favoarea ideii de a include prevederi privind uh, eludarea plății impozitelor și uh, evaziunea fiscală și cred că a venit momentul să înțelegem acest lucru. Am o primă întrebare. Accesul la informațiile vamale Știți probabil că multe rapoarte ale acestui comitet, mai ales cel care se referă la lanțurile valorice globale, solicită acces public la datele vamale pentru a putea identifica și pentru a putea urmări produsele care vin din afara Uniunii Europene, care ridică întrebări privind durabilitatea și ridică și probleme de natură etică. Știu că nu e ușor, pentru că informațiile acestea, din câte înțeleg eu, pe baza regulamentului vămilor se află în mâna statelor membre. Dar există ceva ce poate fi făcut? Cred că ar fi un instrument major pentru transparență și v-ați referit la acest lucru, a spus că transparența e un obiectiv. A doua întrebare, comerțul digital. Am adoptat raportul Șache privind uh, comerțul digital și sunt multe probleme acolo legate de impozitare, mai ales în ce privește frauda la TVA și uh, eludarea plății taxelor în momentul în care se face control, uh, comerț digital. Vă ocupați de acest aspect cum vă ocupați? Și ultima întrebare, Ucraina, care este mesajul cheie adresat Ucrainei privind cererea lor de asistență macrofinanciară? După cum uh, ați auzit uh, de la colegi, există anumite temeri uh, privind lipsa de condiționalitate sau privind aplicarea foarte laxă a condiționalității. Mulțumesc pentru FDD, domnul Dartmouth. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru participarea la acest schimb de opinii. Am trei sau patru întrebări simple. Una care reiese din ce au spus Helmut Scholz, în primul rând, este aspirația Comisiei să existe un impozit comun sau o rată a impozitării comune pentru firmele din statele membre ale Uniunii Europene. E o dorință a Comisiei în al doilea rând. Dacă există asemenea dorință, uh, când care credeți că va fi calendarul? Apoi, legat de asta, E o dorință să există un nivel comun de impozitare a veniturilor în statele membre ale Uniunii Europene și dacă există această dorință, care e calendarul? Și apoi, foarte repede, mai vreau să spun ceva. Distinsul coleg, colegul Starbati, a fost impresionant uh, cu statisticile pe care le-a prezentat, dar impresia mea este alta că cei din comisie și de la instituție și unii colegi nu dau doi bani pe faptul că oamenii trăiesc în sărăcie și n-au locuri de muncă din cauza monedei euro. Vor doar să continue din ce în ce mai mult integrarea și să continue uh, propagarea monedei euro. Impresia asta este falsă cumva? Mulțumesc. Sau este așa cum am bănuiesc eu, totalmente adevărată? Inmar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru activitatea excepțională cu portofoliul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru strădania de a vă lupta împotriva paradisurilor fiscale. Pe scurt, vreau să vorbesc de trei lucruri în ce privește vămile. Cred că Uniunea Europeană nu are o uniune eh, vamală atâta vreme cât nu armonizăm procesele de inspecție, de control și mecanismele de sancțiuni. Nu putem vorbi de uniune vamală. Spuneați că sunt greutăți care există, dar cred că în materie de armonizare s-ar putea ajunge mult mai departe și cred că este un element fundamental pentru a apăra industria europeană față de mecanismele utilizate de importatori uh, pentru a ajunge în porturile prin care își pot introduce mai ușor porturile, pentru că sunt controle mai laxe, iar sancțiunile fie sunt nesemnificative, fie nu există. În al doilea rând, în ce privește cooperarea, lupta împotriva paradisurilor fiscale și rolul pe care îl putem juca la comisia noastră în acordurile comerciale. Ce recomandări ne-ați face pentru a fi mai eficienți, astfel încât cooperarea să fie, cum spuneam, eficientă și în cele din urmă. Există, eu știu, un scenariu bugetar pentru următorul cadru financiar din 2020 și consecințele Brexitului. Este evident că se va fi o pierdere de venituri, este evident că avem nevoie să cheltuim bani mai mulți, deci dacă nu sporim veniturile, va fi foarte greu uh, să facem față tuturor nevoilor. Deci din această perspectivă, grupul nostru a apărat întotdeauna impozitul pe tranzacțiile financiare. Ați putea să ne spuneți care este situația din acest punct de vedere și ce s-ar putea face pentru a ajunge realmente la sporirea veniturilor? Ce trebuie să plătească băncile? Pentru că sunt singurile uh, care nu sunt supuse niciunui fel de impozit. Mulțumesc! Interesante întrebări, ca întotdeauna. Joachim Schuster. Va fi și mai interesant uh, să primim niște răspunsuri succinte la toate aceste întrebări. Eu aveam uh, la rândul meu o întrebare cu privire la asistența macrofinanciară pentru Ucraina. Am înțeles că uh, rata trebuie să fie a treia rată trebuie să fie plătită până la finele anului, dacă nu uh, va fi pierdută. Vreau să vă întreb dacă considerați că acest, acest transfer va putea fi efectuat până la finele anului. Îngrijorările există în continuare. Deci vreau să vă întreb care va fi atitudinea Comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Pierre Moscovici care a venit să discute cu noi reacționez acum la declarația colegiului Serge. Mie nu-mi plac comparațiile astea care trebuie să fie așa, sunt parțiale, de fapt nu ne luminează cu nimeni. Se bazează pe cifre despre care putem discuta și nu aduc mare lucru în dezbatere. Dacă vorbim de Franța și de Germania și de fundamentele lor economice, trebuie să ne luăm puțin timp și să facem asta serios. Nu așa. Am trei întrebări. E adevărat că există o legătură incontestabilă între vigoarea economică, puterea economică a statelor și politica comercială. Politica comercială trebuie să se adapteze la absența unei politici de schimb care pune probleme, dar revin pentru că au insistat și colegii, este o prioritate a grupului social-democrat. Ideea de condiționalitate fiscală. Astăzi avem acorduri de liber schimb care sunt oarbe din punct de vedere fiscal. Nu abordează această chestiune. Pe de altă parte, sunt apar probleme. Dau un exemplu, Panama. Panama astăzi este, are un acord de liber schimb cu America Centrală, prin America Centrală cu Uniunea Europeană, beneficiază și dacă ar fi existat această clauză de condiționalitate fiscală, poate că lucrurile ar fi fost diferite. Al doilea exemplu, pentru viitor, Brexitul. Astăzi e în desfășurare un proces, suntem în faza a doua, o să intrăm în faza a doua a Brexitului peste câteva luni și deocamdată Marea Britanie, cel puțin conducătorii ei, Uh, au așa un fel de laissez-faire fiscal în uh, zona anglo-normandă, în insule și se preconizează că vor deveni paradisuri fiscale și dacă este aceasta calea aleasă, atunci ar trebui să introducem condiționalitatea fiscală pentru că va fi un partener important începând de mâine al Uniunii Europene. Trebuie să fie constrângător, trebuie să mergem cu recomandările antibeps ale OCDE și să existe o verificare regulată ca să putem lua măsuri și să înțelegem pierderea beneficiilor comerciale a unei părți care nu respectă și apoi uh, asistența macrofinanciară. Iordania, Tunisia. E complicat, e complicat ce cere Comisia. Nici măcar nu vorbesc de reforma structurală, pentru că am putea să ne gândim dacă este fundamentată, dar tehnic și administrativ e complicat pentru uh, partenerii noștri. Eu am colaborat cu iordanienii și este foarte greu să răspundă la exigențele tehnice și administrative. Sunt, e multă întârziere acolo în răspuns și mă întreb dacă Comisia în domeniul acesta n-ar putea să fie mai flexibilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, am și eu depus o întrebare. E o mare diferență în practica autorităților uh, vamale, mai ales în porturi. Există liste secrete uh, de importatori care spun că dacă importi asta și te duci la Hamburg, dacă te duci în alt, cu alte bunuri, te duci în alt port al Uniunii Europene. Iar în ce privește bunurile culturale, s-ar putea să apară și acolo o problemă. E o mare diferență de practică între autoritățile vamale. Care sunt soluțiile posibile ale dumneavoastră pentru această problemă? Mulțumesc! Sunt multe întrebări din partea comisiei dumneavoastră. Salut angajamentul pe care îl arătați dumneavoastră sau majoritatea dintre dumneavoastră pentru o economie deschisă, pentru comerț și pentru siguranța vămilor și încurajarea activității economice. Am să încerc să răspund la majoritatea întrebărilor. O să încep întâi cu vămile. Comisia își va revizui regulamentul VAMAL în ce privește zonele libere. Nu avem în plan să facem acest lucru în acest moment. Statele membre sunt cele care stabilesc măsuri de control și le pun în aplicare. Statele membre sunt libere să ara, să decidă ce autoritate face controlul, astfel încât toată activitatea să fie în conformitate cu legislația vamală și cu alte legi. Totuși, pentru a evalua situația, serviciile mele trimit chestionare către statele membre pe 20 și ceva octombrie, pot pentru, și se pot întreprinde acțiuni pentru a atenua uh, riscurile. Putem interveni în cazuri în care apar probleme în zonele libere? sau întotdeauna autoritățile naționale sunt cele care trebuie să facă și să aplice corect regulile. Uh, trebuie să se asigure că toate operațiunile sunt în conformitate cu aceste reguli. Curtea Europeană de Audit și, Curtea, și Comisia Europeană și autoritățile naționale pot să intervină în cazul în care există neconformitate cu regulile. Mulți dintre dumneavoastră mi-au pus o întrebare privind lista uh, aceasta să extinde dincolo de granițele Uniunii Europene suntem într-o economie globalizată, într-o piață interconectată. Există uh, amenințări externe care nu pot fi uh, evitate, procesul numit BEPS dar uh, noi suntem o uniune, suntem mai integrați decât orice altă zonă majoră din lume, astfel încât trebuie să facem mai mult. Iar ambiția mea de comisar este să spun că Uniunea Europeană e lider în ce privește frauda fiscală și uh, optimizarea fiscală. Noi uh, ne gândim uh, să existe nu guvernanță fiscală la nivel mondial, toți partenerii să accepte acele standarde internaționale pe care ni le-am fixat și noi. Lista este o prioritate absolută uh, din uh, agenda mea fiscală și aș vrea trei lucruri. În primul rând să fie adoptată repede, adică acum, pe, în decembrie, nu se acceptă niciun fel de amânare. În al doilea rând să fie credibilă, asta înseamnă, nu dau cifre aici, să, să, să fie 12 sau 8 uh, sau eu știu, nu e convingător, sigur, dacă ai o singură entitate pe listă, însă o listă credibilă înseamnă că toate statele care nu sunt în conformitate cu criteriile noastre trebuie să fie pe listă, nici mai mult, nici mai puțin. Și apoi trebuie să fie sancțiuni, sancțiuni disuasive. Deci ele nu vor fi definite imediat, evident, dar trebuie să facem pași înainte. As, cam asta în privința listei. Ce progrese s-au făcut? Aș spune că s-au făcut progrese substanțiale, progrese pline de miez Eh, din câte știu eu, din, de la grupul privind eh, codul de conduită, care să răspunde de această listă. Comisia răspunde de propuneri pentru criterii, dar ele sunt adoptate de Consiliu și acum grupul pentru codul de conduită activează în privința alcătuirii listei. Dar s-au descurcat foarte bine, iar statele membre trebuie să-și asume răspunderea în, în continuare. Deci sunt optimist că vom reuși să avem un rezultat bun. O să vedem. N-am ajuns încă acolo, dar să așteptăm data de 5 decembrie și până atunci să ne pregătim să fim puternici în acel moment. Controlul importului de bunuri culturale și traficul ilegal de bunuri culturale. Ne preocupă această problemă pentru că afectează moștenirea culturală a țărilor care nu își pot permite să-și apere propriile interese și să contribuie la finanțarea terorismului în felul acesta și apoi e vorba de activități infracționale. De aceea, cred cu tărie că propunerea adoptată pe 17 iulie va pune capăt traficului de bunuri culturale exportate ilegal din țările de origine, introducând un sistem uh, de control la import. S-au pus mai multe întrebări aici, nu pot să răspund la toate. Vreau să spun doar că se va face pregătire pentru oficialii VAMAL, pentru VAMEș, care sunt implicați în acest proces Există de asemenea nevoia de a, a, a face o campanie de sensibilizare pentru cei care se ocupă de domeniul artistic. Nu vrem să oprim a, acest domeniu să facă afaceri, vrem să oprim traficul ilegal și nu vrem să oprim a, comerțul de artă modernă. Există un prag. A, apropo de bunurile culturale, o vechime de 250 de ani cel puțin. De ce? Pentru că UNESCO spune uh, acest lucru și pentru că asta este ținta noastră precisă în acest moment și de fapt asta este și ținta statului islamic, a Daeshului. Propunerea este echilibrată după părerea mea, dar așteptăm raportul dumneavoastră, evaluarea dumneavoastră și propunerea dumneavoastră. Cum se potrivește propunerea acesta cu tendințele globale din acest domeniu, uh, sunt foarte multe apeluri la nivel internațional pentru a face ceva împotriva traficului ilicit de bunuri culturale, mai ales când finanțează terorismul. Sunt rezoluții adoptate în acest sens de organizații internaționale, cum ar fi Consiliul de Securitate ONU, sau uh, Organizația Mondială a Vamilor de UNESCO sau forumuri internaționale, cum ar fi G7. Am discutat uh, acolo o propunere. Tendința este să se întărească controlele importurilor ca și uh, depozitarea lor în zonele libere. Pe ce bază uh, sunt așa de prietenoase cu această afacere vămile? Uh, este misiunea vămilor să găsească echilibru corect între comerț, și facilitarea și asigurarea siguranței bunurilor care intră în Uniunea Europeană. De a, susținerea uh, afacerilor este treaba lor prin diverse motive, prin diverse... Uh, au contact uh, cu comercianții pe chestiuni de vamă, Apoi există un operator uh, în această privință care asigură uh, simplificări și facilitări la nivel vamar, iar autoritățile vamare se ocupă de declarațiile uh, vamale foarte, foarte repede. În 2015, 91% din declarațiile de import au primit liber de vamă într-o oră, o oră. Iar asta este în sensul simplificării și facilitării eh, tra- traficului legitim. Există o serie întreagă de simplificări atractive eh, care se referă la introducerea declarațiilor vamale și, bineînțeles, vrem să punem în aplicare aceste simplificări, dar eh, buna guvernanță fiscală în acordurile comerciale este o problemă pe care o împărtăcim cu toții. Comisia îi voi uh, spune doamnei uh, Cecilia Malmström despre ce a spus dumneavoastră, observațiile dumneavoastră uneori și criticile dumneavoastră, dar Comisia este de acord că avem nevoie de condiții bune de guvernanță la nivel fiscal cu statele terțe. De aceea, în strategia externă, ne-am propus actualizarea clauzei respective în acordurile internaționale. Grupul de conduită se ocupă de o clauză mai puternică și să sperăm că statele membre vor ajunge la un acord foarte repede. Dar nu depinde de noi, numai de noi, nu putem noi hotărâ, chiar dacă știm că avem monopolul să negociem și negociem în numele Uniunii Europene. O să fie sancțiuni pentru țările de pe listă. Pe cinstite nu s-a discutat acest ceva deocamdată. Statele membre au discutat contramăsurile legate de finanțarea proiectelor europene, ne putem gândi la alte măsuri disuasive, dar după părerea mea, lucrul cel mai important este ca statele membre să cadă de acord asupra măsurilor disuasive. Înțeleg că măsurile legate de comerț pot fi un instrument puternic pentru uh, împotriva țărilor care nu joacă cinstit, dar e important ca asemenea contramăsuri să nu afecteze relațiile comerciale cu țările terțe sau să contrazică politica de dezvoltare. Veți vedea că pe listă s-ar putea să fie unele probleme. Dar nu vreau să anticipez nimic, nu știu prea bine deocamdată și nu vreau să anticipez, pot doar să-mi imaginez. Comisia uh, uh intenționează să permită accesul public la uh, datele vamale pentru a spori transparența uh, știu că sunt uh, cereri uh, de a face acest lucru pentru a identifica companiile europene care importă bunuri care au fost produse pe baza încălcării drepturilor omului. Am ascultat aceste propuneri, știu că uh, la insistența Comisiei dumneavoastră plenară a adoptat o rezoluție uh, privind lanțurile de valoare globale și solicitând Comisiei să ne permită la, accesul la datele vamale din statele membre cu anumite condiții. Să trebuie să existe o practică stabilitică. Datele vamale sunt uh, supuse protecției datelor personale, uh, pentru că ele conțin uh, informații sensibile din punct de vedere comercial iar uh, aici e vorba de autoritățile naționale, legislație națională în acest domeniu, deci Comisia crede că cea mai bună manieră este să încurajăm statele membre să rezolve aceste chestiuni la nivel național, prin legislația națională. Ce facem ca să ne asigurăm că platformele online își plătesc uh, impozitele? E foarte clar că economia viitorului va fi din ce în ce mai mult digitală și trebuie să ne adaptăm, să adaptăm sistemul fiscal ca să avem în vedere și această idee. Soluția optimă ar fi să jucăm la nivel internațional. De aceea ne gândim să nu acționăm la nivelul OCDE avem nevoie de o soluție și pentru piața europeană. Pentru mine însă cea mai bună este CCCTB. De asemenea, putem să ne ocupăm de propuneri mai specifice și ne vom gândi la toate opțiunile ca să ajungem, venim cu o propunere sau o serie de propuneri în primăvara anului 2018 și apoi Uh, ca urmare a comunicării din septembrie 2017, care dă orientările clare în această materie. Am fost întrebat despre armonizarea impozitelor Uh, de către eurodeputați care cred că nu sunt federaliști. Dacă vreți să armonizați impozitele, trebuie să schimbăm regulile jocului, adică să mergem către o integrare mai profundă, dacă nu către federalism. Pentru că ce ne blochează astăzi este faptul că chestiunile fiscale sunt hotărâte prin unanimitate. Asta înseamnă că veto, veto unui stat oprește voința tuturor și dacă vrem armonizare, uh, în, și trebuie să schimbăm regulile jocului, trebuie să mergem de la unanimitate la majoritatea calificată. Deci vă mulțumesc că ați propus acest lucru. Eu sunt favorabil acestui gest de evoluție. Asta e răspunsul meu. Sigur putem fi de acord în cele din urmă, oricum vă mulțumesc pentru propunerea federalistă pe care ați făcut-o care, pe care o am în sufletul meu în ce privește încălcările fiscale, încălcările vamale. Credem că propunerile, uh, strategia trebuie să fie pusă la fel în vagoare uh, la vame, la vămi, uh, totuși, în anumite cazuri în care anumite practici nu sunt în conformitate cu legislația vamală, cercetăm chestiunea și dacă e necesar, apar proceduri de încălcare a legislației europene împotriva statului respectiv. În momentul în și trec acum la întrebările legate de asistența macrofinanciară, raportul Curții de Conturi. Este important să precizăm că acest raport privind asistența pentru Tunisia este destul de pozitiv, mai ales în ce privește asistența macrofinanciară din pachetul global. Raportul, rapoartele acestea sunt publicate cu răspunsul Comisiei la fiecare observație a curții raporturile, rapoartele acestea n-au fost corect prezentate. În ce privește Ucraina, sunt surprins că v-ați exprimat atât de sever Eh, apropo de programul eh, actual de asistență macrofinanciară. Plata n-a fost eh, analizată în Curtea de Conturi, mai avem a doua întrebare, a doua plată s-a făcut uh, în a doua jumătate a lui 2017 după uh, publicarea raportului curții. Vreau să vă spun că ne facem treaba transparent și solid. În ce privește Tunisia, în raportul curții de conturi se critică la lentoarea procedurilor Consiliului și Parlamentului și nu lentarea procedurilor comisiei. Curtea încurajează comisia să contacteze Parlamentul și Consiliul pentru a accelera procesul de luare a deciziei. Sunt aici, gata să avem o asemenea discuție cu dumneavoastră. În ce privește Ucraina, și restul plăților nu e o întrebare ușoară se termină la sfârșitul anului uh, programul acesta de asistență macrofinanciară, deci avem un term, termen foarte scurt rămas la dispoziție și mai sunt anumite condiții pentru aceste plăți dar care nu au fost îndeplinite. O să discutăm acest lucru cu miniștrii. În această după-amiază mă întâlnesc din nou și o să confirmăm acest lucru. Comisia Uh, a auzit apelurile comisiei dumneavoastră și apelurile altora și suntem vigilenți, pot fi sigur că eu personal o să fac tot ce îmi stă în putință ca să ajungem la acest punct. Dar trebuie să găsim echilibru corect între angajarea noastră față de Ucraina și respectarea condiționalității, care este un punct foarte important. Unii dintre dumneavoastră mi-au pus întrebări uh, legate de stimularea aplicării condițiilor în Ucraina și în alte locuri. Sigur că sunt de acord că trebuie să ne îngrijoreze, trebuie să fim siguri că se pune în aplicare reforma în țările din vecinătatea noastră, în primul și în primul rând, este esențial pentru țara în sine și pentru cetățenii țării respective. Nu vrem să facă reformă ca să-i pedepsim, ci ca să facă progrese. Stabilitatea economică, creșterea, crearea de locuri de muncă pot fi asigurate doar dacă există o, un proces de reformă substanțial. Dar în același timp, Știm că procesul de reformă necesită nu uh, acu, uh, înțelegerea acestui proces la nivel uh, intern deci vrem ca țările să se ocupe de acest lucru la nivel intern. În ce privește legăturile comerciare, uh, asistența macrofinanciară e un element important cu țările uh, vecine, este un uh, instrument de stabilizare economică, e prima prioritate. Și, de asemenea, vom discuta cu Cecilia Malmström în același spirit dinainte, însă trebuie să fim precauți apropo de acest lucru. Moldova. Moldova este, are multe lucruri de făcut înainte, de acum încolo. Știu că Moldova a făcut progrese uh, cu o serie de reforme cheie deja, s-au, s-au făcut progrese în ceea ce privește uh, gestionarea finanțelor publice, s-au făcut foarte multe de restructurare a sistemului bancar, în ce privește anticorupția, autoritățile moldovene au da, adoptat o strategie anticorupție la nivel național, însă ă, noi și prin cooperare cu ă, autoritățile vom insista că trebuie ca aceste eforturi să fie durabile. Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor iar uh, atunci uh, asistența macrofinanciară va fi un instrument de reformă. Cred că, de asemenea, mă, mă întâlnesc în această după-amiază cu prim-ministrul Moldovei. Deci, vedeți, e ziua mea cu întâlnire cu ministrii în ce privește re, uh, asistența macrofinanciară și o să facem niște progrese. Iar în ce privește Brexitul, nu am multe de adăugat față de ceea ce știți, domnul Barnier este singurul uh, care vorbește despre acest lucru, este negociatorul șef al comisiei, n-am de dat detalii. Noi credem cu tărie că trebuie rezolvate în primul rând problemele care sunt pe masă și anume rezolvarea financiară, drepturile cetățenilor și apoi problema granițelor cu Irlanda și apoi o să trecem la discuții despre viitoarele relații. Și în cele din urmă au fost trei întrebări generale uh, pe care le voi rezolva în câteva uh, secunde. Uh, comisia este în, propun, în favoare împotriva, în, în favoarea acordurilor de liber schimb. Există o propunere de consolidare, de cooperare consolidată. În ultima noastră uh, întâlnire din 15 septembrie am analizat consecințele Brexitului uh, și ale proiectului FTT. Asta nu înseamnă că trebuie să slăbim procesul ca să ajungem la un acord pe marginea FTT. Cele 10 state membre implicate au ajuns la un acord privind uh, elementele cele mai importante, ca să spun cinstit, eh, mesajul meu este că aceste state trebuie să decide. Dacă vor FTT, trebuie să decidă foarte rapid și trebuie să spună dacă vor sau dacă merg înainte și ajung la un acord. Nu trebuie să mai aștepte foarte mult. Și mai sunt două întrebări finale privind eh, poziția comună privind rata de schimb și privind schimburile. Sunt uh, de acord cu uh, remarca făcută aici, uh, cu tot respectul față de Parlament, nu trebuie să simplificăm lucrurile. În primul rând, nu există nicio demonstrație că schimba, la rata de schimb a monedei euro astăzi ar fi un obstacol în calea comerțului. În primul rând, sunt rate de schimb pe care le cunoaștem din trecut. Și în al doilea rând, Avem, de asemenea, capacitatea să observăm că astăzi nu există un recul al producției, al competitivității, prețul produselor noastre e bun, industria noastră nu suferă în acest moment din cauza aprecierii monedei euro. Adevărata problemă, dacă e să o punem așa, este problema dezechilibrelor macroeconomice comisarul Dombrovski și-a prezentat opiniile comisiei, dar și mecanismul de alertă. Și am putut să explic că mai erau dezechilibre macroeconomice, anumite dezechilibre de care vorbim în continuare. Nu sunt state care au deficit bugetar, uh, deficit al balanței de concurent, uh, sunt țări pe care le cunosc foarte bine, pot să aibă ambele deficite, dar sunt și alte genuri de deficit. De, sunt țări care au situații destul de puternice în ceea ce privește excedentul de concurent și ar putea să contribuie la bunăstarea Uniunii Europene și a cetățenilor prin mai multe investiții, mai ales în... și fac, nu fac aluzie la nimeni, la nimeni. Luc, mă gândesc la două țări, la Germania și la țările de jos, pentru că trebuie să le numim ele. Au acest gen de dezechilibru Aici trebuie să corectăm dezechilibre reciproce și mutual. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, poate că nu, dar la unele am fost mai poate mai precis, la altele mai puțin precis, însă oricum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru un dialog uh, mai uh, accentuat. Vă mulțumesc pentru această audiere și încă o dată vreau să spun cât de important cât de multă importanță acord eu agendei internaționale, care face parte din portofoliul meu, sunt gata să vin în fața dumneavoastră ori de câte ori doriți ca să discutăm despre aceste chestiuni și în cele din urmă vreau să vă mai spun încă o dată că vă rog ceva și anume vă rog frumos să adoptați rapid propunerea privind traficul ilegal de bunuri culturale. Mulțumesc foarte mult! Uh, um, uh, vă mulțumim, domnule comisar. Uh, schimbul de Martini a fost unul deosebit de interesant. Vă mulțumim și vă urăm de asemenea mult succes în dezbaterile pe care le, aveți, le veți le avea cu miniștrii din statele care primesc asistența macrofinanciară și pe celelalte teme vom rămâne în legătură. Vă mulțumesc! So, dear colleagues, we switch now to point... Trecem la punctul 19 acum, stimați colegi. Diverse, punctul diverse de pe ordinea de zi. Domnule Dartmouth, o observație, dacă îmi permiteți. Vreau să vă felicit pentru maniera în care ați uh, prezidat ultima sesiune. Ne-ați dat uh, mie și colegilor suficient timp la dispoziție pentru a adresa întrebările, a face comentariile, etc. Ieri însă în momentul în care am putat uh, discuții cu toate persoanele acelea foarte interesante, am avut și o parte, într-adevăr, de uh, un timp de vorbire, dar cred că, pe ansamblu, n-ar fi fost rău să ne dați mai mult timp uh, la dispoziție pentru a ne face propriile noastre remarce pe marginea celor spuse de distinși invitați ai panelurilor uh, care au fost organizate ieri. Era așadar doar un comentariu și sper să vă, să vă gândiți la cele spuse de mine. Da, cu siguranță mă voi gândi, voi discuta și voi reveni la dumneavoastră cu noi detalii. Pe 28 noiembrie ne reîntâlnim din nou. Vă mulțumesc, o după amiază plăcută!